Putem să începem ședința. Bine. Io direi che possiamo iniziare con le votazioni, se tutti... Sper că putem începe să votăm dacă toată lumea este pregătită. E toată lumea gata? Văd că aveți dificultăți să vă pregătiți pentru vot. Haideți totuși să începem privind reglementarea de cooperare între autoritățile naționale responsabile cu aplicarea legilor de protecție a consumatorilor. Dau cuvântul domnului Repo. E sau e cineva care îl reprezintă? Câteva cuvinte, mulțumesc, doamna președinte. Câteva cuvinte privind uh, o chestiune destul de importantă. Vorbim de o modificare a unui regulament, deci uh, dialogul tripartit a fost foarte bun, am obținut un rezultat în sensul că am obținut tot ce doream să obținem. Mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru cooperare, mulțumesc uh, colegilor pentru încredere și pentru susținere Ideea Parlamentului este să integreze în propunerea Comisiei ceea ce numim o clauză de revizuire, o clauză de reevaluare. Cu alte cuvinte, să introducem un raport privind activitatea de protecție a consumatorilor până la sfârșitul lui 2014. Obiectivul este să evaluăm eficacitatea regulamentului, mecanismele de funcționare și, de asemenea, și area de aplicare a acesteia obiectivul, dacă se poate spune așa, este să determinăm Comisia să propună o nouă legislație înainte de anul 2014. Consiliul, ca și Comisia, se opun acestei clauze de revizuire, se opuneau aceste clauze, dar până la urmă au cedat. Așadar, în mare putem spune că suntem satisfăcuți de rezultat și de aceea doresc să uh, trecem acest text în primă lectură și dacă totul merge așa cum uh, este prevăzut, am putea să-l discutăm pe 5 iulie în plenară și pe 6 iulie deja să-l votăm în plenară. Vă mulțumesc tuturor. Președintele, mulțumesc. Uh, comisia dorește să facă vreun comentariu? Dacă da, îi dau cuvântul domnului Mana. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să repet ceea ce a spus deja domnul Repo și aș vrea să mulțumesc uh, tuturor participanților de la Comisia IMCO, tuturor celor care s-au implicat în această dezbatere pentru ideile lor și pentru uh, dedicarea de a găsi o soluție. Pot confirma că și Comisia este mulțumită de textul uh, agreat, cu textul pe care am crezut de acord ieri și sper că vom trece la vot. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Trecem acum la vot. Vot unic. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Felicitări uh, raportorului. Aprobat în unanimitate. Acum trecem la votarea dosarului cerințe tehnice pentru uh, transferul uh, creditelor și debitelor în euro. Doamna Gephardt are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem un vot simplu, după părerea mea. Am reușit, într-o discuție foarte plăcută, împreună cu raportorii din umbră, voi aștepta până colegii sunt toți pregătiți? Bun, în regulă? Așadar, aș dori să mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră. Am uh, cooperat uh, foarte bine și într-un mod foarte constructiv. La toate punctele am reușit să ajungem la un acord, astfel încât la final am ajuns la concluzia că uh, ar fi logic atât pentru uh, transferuri cât și pentru uh, debit direct să ajungem la un uh, la măsuri, la termene um, la același termen. Ar fi dificil pentru cetățeni dacă ar exista termene de implementare diferite. Deci am prevăzut 24 de luni timp pentru statele membre pentru a introduce sistemul SEPA, astfel încât acesta să fie și eficace. Este unul dintre aspectele importante asupra cărora am căzut de acord. Un al doilea punct se referă la um, notificările, la informațiile care trebuie să fie um, oferite cetățenilor, dar și obligațiile statelor membre și ale băncilor de a informa Uh, cetățenii ce înseamnă uh, codul IBAN, uh, ce înseamnă codul BIC și cum este el, din ce este el compus, astfel încât cetățenii să înțeleagă că de fapt este vorba de un cod al băncii și de un cod al contului său și că de fapt nu este ceva atât de complicat. Așadar, asta cerem uh, băncilor să ajute cetățenii să, și consumatorii să înțeleagă acest lucru. În plus, în cazul unor uh, transferuri înapoi, deci în cazul unor erori, uh, trebuie, am insistat asupra faptului că uh, consumatorul trebuie să plătească numai uh, comisioanele care uh, au intervenit din vina sa, astfel încât băncile să acopere restul și consumatorii să nu trebuiască să plătească în plus dacă s-au creat probleme între bănci. Cred că cu aceasta am menționat punctele esențiale asupra cărora am căzut de acord. În principiu, este vorba de faptul că pentru cetățeni trebuie să fie cât se poate de ușor să uh, ajungă la informații astfel încât să se descurce cu acest nou sistem, motiv pentru care am acordat și 24 de luni în plus, astfel încât toate aceste lucruri să poată fi puse în aplicare. Acestea sunt rezultatele pe care le ofer Comisiei. Eu cred că a fost o cooperare foarte bună și aș dori să mulțumesc încă o dată și de asemenea aș dori să mulțumesc și secretariatului. Sì, eh, dei relatori ombra vogliono... Președintele, raportorii din umbră ar dori eh, probabil să ia cuvântul și ei. Dau cuvântul domnului Busutil. Domnul Busutil. Domnule președinte, nu vreau decât să-i mulțumesc, doamne Gebhardt, pentru o cooperare foarte bună și aș vrea să indic faptul că aș vrea să fac un amendament oral la amendamentul 15. Uh, uh, Poate vom merge la asta mai târziu, dar vreau să uh, indic acest lucru acum. Mulțumesc. Perfect, spune președintele. Dacă nu mai sunt alte intervenții, atunci trecem la vot. Au toți cardul de vot, da? cartelele de vot. Haideți să facem un vot de control, să verificăm sistemul. Votul este închis. Socialiștii, votați. Grupul ALDE poate, se poate vota? Eu direi că siamo, possiamo iniziare. Deci cred că acum putem trece la votul propriu-zis. Amendamentul 6 al doamnei Ghefar, cine este pentru? Bine, haideți să mai controlăm și electronic. Deci votul este deschis. Votul este închis. O să mergem mai rapid. Este aprobat. Amendamentul 7. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abține? Se aprobă. Apoi, amendamentul 52. Cine este pentru? Deschidem votul electronic. Închidem votul electronic. Se respinge. Amendamentul 47. Cine este pentru? Deschidem votul. Se închide votul. Este respins. 15 la 15. Amendamentul 48. Cine este pentru? Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Compromis, amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se aprobă. Trecem la amendamentul 40. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 15, la amendamentul 15 există un amendament oral al domnului Buzutil, îi dau cuvântul. În numele PPE-ului, doamnă președinte, aș vrea să cer ca acest paragraf să fie mutat din articolul 6 în considerent. Dacă este mutat în considerent, PPE poate vota pentru. Mulțumesc. Doamna Gebhardt. Da, eu pot accepta asta, nu este nicio problemă. Quindi metterei in votazione. Perfect, atunci punem la vot cine este pentru, împotriva, abține să aprobă. Amendamentul 55 pentru, împotriva, abține să aprobă. Compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 57, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 58, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Cincizeci acum, cine este pentru, deschidem votul electronic. Se închide votul electronic. Aprobat cu diferență de un vot. Nu ați votat deja? Bine, refacem votul atunci. Deschid votul pentru amendamentul 59. A votat toată lumea. Se închide votul. Este respins cu 19 la 15. Amendamentul 60 avem acum. Deschidem votul. A votat, a votat toată lumea. Se închide votul. Respins. Amendamentul 61. Se deschide votul. Se închide votul. Se aprobă. Amendamentul 19. Deschid votul. Închid votul. Se aprobă. Amendamentul 20. Cine este pentru, împotriva, abține, se aprobă. Amendamentul 62. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 63. Se deschide votul. Se închide votul. Se aprobă. Amendamentul 21. Cine este pentru? Președintele se corectează. Nu. Nu, mă scuzați, spune președintele. Amendamentul 1 din considerent. Începem votul asupra amendamentului 1 uh, uh, la considerent. Cine este pentru, împotrivă, abține, se aprobă. Compromisul 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Acum amendamentul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 42. Deschid votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 5. Deschid votul electronic. Închid votul. Se respinge. 17 voturi pentru, 17 împotrivă. Amendamentul 43. Deschid votul. Se închide votul. Se aprobă. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 45. Deschid votul. Închid votul. Aprobat. Apoi, un amendament oral al doamnei Gebhardt, dar dacă doriți, puteți interveni acum sau deja este indicat uh, în text opinia noastră. Atunci îl pun la vot. Deschidem votul. Închid votul. E un, un vot în plus de la grupul ECR. Închidem votul. Este respins. Acum amendamente la anexă 46. Nu, a fost respins. Nu. Trecem la amendamentul 46. Deschid votul. Închid votul. Se respinge. Acum votăm anexele. Amendamentul 31 la anexa 1. Cine pentru, împotrivă, abține, aprobat. Acum, vot final, vot electronic. Vă rog să votați. Am deschis votul. Închid votul. 34 voturi pentru, o abținere, 0 împotrivă. Felicitări, doamne Gebhardt. Raportul este aprobat.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 Okay. Yeah. una proposta. Da. Chiedo la cortesia di poter iniziare così... Vă rog să continuăm ordinea de zi. Permiteți-mi să vă anunț uh, un lucru privind votul asupra directivei privind protecția consumatorului. Propunerea este să votăm mâine dimineață la ora 10. Va fi un vot unic, deci foarte scurt și în schimb astăzi să avem o întâlnire în camera uh, cu ușile închise cu raportorii din umbră. Așadar, vă rog să-mi spuneți părerile noastre despre această propunere. Sunteți de acord cu asta sau doriți să rămână votul astăzi, așa cum era prevăzut inițial? Doamna Gerhardt. Äh, Mulțumesc. Deocamdată nu avem un text de la Coreper. Ei sunt uh, încă în discuții și de aceea, într-adevăr, nu este posibil să decidem cum dorim să votăm. Deci, cred că este dreptul deputaților să poată citi textul pe care îl vom primi din partea Consiliului. De aceea este imposibil să votăm astăzi la ora 15. Însă aș rămâne la uh, formularea um, pe care am avut-o până astăzi, poate eventual să votăm mâine, pentru că dacă textul este altul decât cel asupra căruia am căzut de acord, nu vom putea vota așa cum ne-am propus, deci va trebui să re uh, discutăm, să recitim textul. De aceea aș spune că, ar, uh, că formularea trebuie să fie eventual să votăm mâine. Mulțumesc. În regulă, dau cuvântul doamnei Turunen. Vreau doar să susțin sugestia de procedură. Și noi suntem de acord cu această propunere de a vota mâine la ora 10. Am vrea să analizăm uh, rezultatul final al negocierilor mai întâi și de-abia după aceea să votăm. Președintele, mai dorește cineva să intervină? Da? Domnul Harbour. Cred că e, un, e bine ce s-a sugerat, dar avem o jumătate de oră în această după amiază și propun să avem discuții uh, cu ușile închise pentru toți membrii care vor să vină, nu doar pentru uh, raportorii din umbră. Și vom putea analiza textul și cred că după aceea Comisia va putea decide în această după amiază dacă vom vota mâine la 10 dimineața. Dar ați vrea să poate să-i anunțați pe toți membrii despre asta. Vreau să subliniez că avem acest calendar pentru că conferința președinților ne-a propus ca votul final să se dea asupra uh, proiectului să se dea la plenarea de săptămâna viitoare. Cu alte cuvinte, conferința președinților a decis să nu respecte procedura normală de reflexie. Și nu e decizia mea, e propunerea lor. Sigur, probabil știați despre asta, dar vreau să fie foarte clar că ideea noastră inițială a fost să mergem la plenarea din iulie. Asta a decis însă conferința președinților și va trebui să uh, avem această discuție de jumătate de oră din această după-amiază, dar sper că raportorii număr vor putea să se întâlnească înainte de asta și apoi să avem o întâlnire formală cu interpretare la ora 3. Mulțumesc, Marco. Doamna, Malcolm, doamna Gebhardt acum. Nu am putea să amânăm votul la 10.30 pentru că mi-am dat seama că am o întâlnire foarte importantă la 10 pe care nu o pot amâna, dar 10 jumate aș putea să ajung. Dacă ar fi de acord colegii, mi-ar fi de foarte mare folos. Chiediamo, non ci sono problemi, va bene? Nu există obiecții. Deci, la 10 și jumătate mâine dimineață. Sunteți de acord? Deci votul va avea loc la 10 și jumătate. Dar problema este că mâine avem o audiere și avem foarte mulți vorbitori care au fost invitați. Dar cred că ar fi totuși o problemă să avem la 10 jumătate, pentru că domnul ministru va veni de la 9 la 10. Propunerea mea a fost să începem votul la 10 până la 10 și un sfert, pentru că dacă facem la 10 și jumătate, va trebui să întrerupem audierea. Uh, vreau să o întreb pe doamna Gebhard dacă poate să-și amâne ședința de la ora 10, astfel încât să putem uh, face uh, lucrurile așa cum trebuie, pentru că cred că le suntem datori raportorului și invitațiilor să facem lucrurile cât mai bine. Președintele, da, există o audiere de la 10 la 12.30, În ce scuze, nu văzusem asta. Uh, deci votul va fi un pic înainte de ora 10. Din păcate, nu putem schimba ordinea de zi, având în vedere că vorbim despre audiere aici. La ora 9, poate? Um uh, um da, poate am putea vota la 9 sau la 9 și 15 minute. Ar fi posibil pentru mine. Onorevole Rochefort. I'm sorry, but uh, it's not possible for me at 9. Eu nu pot să votez la 9. Dacă vrem să votăm mâine, atunci la 10, domnul Șrab. Se volete apro una votazione a questo punto, <laughs> mi sembra. Păi atunci nu mai votăm în acest moment, dacă așa doriți. Domnul Arias. Doamna președinte, eu cred că votul nu se durează mai mult de 5-10 minute, dacă am înțeles bine. Deci, ce-ar fi să amânăm, să amânați ședința cu 5 minute. O să încerc, spune doamna Gerhardt. Am spus 10 pentru că nu putem face uh, altceva, dar uh, nu va fi ușor, trebuie să vă spun. Președintele, da, să-i mulțumim doamnei Gerhardt. Deci la ora 10 o să votăm. Să-i mulțumim doamnei Gebhardt pentru disponibilitatea de a coopera. Deci, votul se confirmă pentru mâine, este foarte scurt, la ora 10 și confirmăm de asemenea și reuniunea cu raportorii din umbră astăzi la ora 3. Este toată lumea de acord să ne întâlnim cu raportorii din umbră astăzi la 3 Bun, deci putem să trecem mai departe la prezentarea studiului în ceea ce privește uh, piața internă digitală și anume semnăturile electronice și achizițiile publice electronice și o să-i dau cuvântul uh, în acest moment uh, doamnei doctor Rosenkötter. Îmi cer scuze pentru pronunție dacă nu a fost corectă. Um, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, bună ziua! Ne bucurăm să putem fi astăzi alături de dumneavoastră și să vă putem prezenta uh, studiul nostru. Uh, eu mă numesc uh, Anete Rosenkötter, colega mea este doamna Hoffman, doamna doctor Iula Schmidt ne-a sprijinit în elaborarea studiului nostru. Uh, Uh, uh, suntem un uh, cabinet care este activ la nivel european, mai ales în domeniul achizițiilor publice. Comisia, ne adreta, comisia noastră ne-a uh, adresat întrebarea um, uh, și uh, rugămintea de a ne uh, concentra asupra uh, comerțului electronic în, uh, pe piața unică, noi ne-am um, concentrat pe semnăturile electronice care vor fi prezentate de doamna Hoffman și pe un al doilea bloc și anume uh, mijloacele electronice la achizițiile publice, așa numitul e-procurement, achizițiile electronice, așadar. Dau, colegul, dau cuvântul doamnei Hoffman pentru a ne prezenta Uh, semnăturile electronice. Good morning, <clears throat> ladies and gentlemen. My name is Anja Hoffman. Bună dimineața tuturor, mă numesc Ania Hoffman. Vă voi prezenta prima parte a studiului nostru, și anume partea cu privire la semnăturile electronice. Prezentarea mea este compusă din cinci secțiuni. Voi începe cu o definiție a semnăturilor electronice, uh, cu vă voi prezenta situația actuală și barierele existente, iar apoi vă voi prezenta strategiile propuse și recomandările noastre cu privire la pașii ce ar fi ideal să fie luați. În primul rând, ce sunt semnăturile electronice? Semnă... Directiva cu privire la semnăturile electronice la articolul 2.1 prevede o definiție largă a acestor semnături. Este vorba de date în, for în formă electronică, atașate sau asociate unor alte date electronice și care uh, servesc ca o metodă de autentificare. Există trei niveluri de semnături electronice. Cea mai simplă este ele semnătura electronică simplă, cum ar fi numele scris uh, la finalul unui e-mail. O formulă mai avansată este semnătura electronică avansată. Aceasta este considerată avansată dacă poate identifica uh, persoana care a semnat și dacă garantează integritatea documentului semnat, astfel încât uh, orice modificare ulterioară a documentului ar putea fi uh, detectată. Cea mai avansată formulă este semnătura electronică calificată. Pentru a fi calificată ca atare, aceasta trebuie să îndeplinească toate criteriile semnăturii electronice avansate și, în plus, trebuie să se bazeze pe un certificat calificat și să fie creată cu un uh, program special de creare a semnăturii electronice uh, sigure. Semnăturile electronice calificate au un statut legal foarte clar. Sunt considerate echivalente cu o semnătură de mână și sunt admisibile în proceduri juridice. Have... În ceea ce privește starea de lucruri, avem o directivă din 1999 care a stabilit o, un cadru juridic pentru utilizarea acestor semnături eh, electronice și a serviciilor de certificare avem foarte multe standarde tehnice și avem o infrastructură de încredere fundamentală pentru aceste semnături electronice fundamentale. Există niște liste de încredere publicate de statele membre care vor trebui să determine dacă cel care a oferit semnătura electronică este sau nu demn de încredere. În momentul de față, aceste semnături se uh, aplică în special în e-government, e-invoicing și e-banking și sunt mai puțin utilizate în uh, ceea ce privește comerțul electronic. Un uh, exemplu foarte bun și pozitiv este Cartea de Cetățean Austrian, Bürgerkarte prin care cetățenii austrieși pot folosi aceste semnături electronice pentru a se folosi de serviciile electronice ale administrației publice. Spre exemplu, cetățenii pot să depună uh, cereri pentru pensii sau prestații sociale sau orice altceva are legătură cu administrația publică. La fel și în Estonia, majoritatea populației folosește această uh, semnătură electronică, în special pentru uh, pentru uh, electronic banking și toate aceste directive au fost uh, implementate de toate statele membre, dar există în continuare bariere care uh, apar în calea utilizării pe scară largă. Există o diversitate de sisteme naționale care a dus la uh, aplicații izolate pentru semnătura electronică, ceea ce a dus la fragmentarea piețelor și, în combinație cu lipsa de recunoaștere transfrontalieră, a dus la o lipsă de interoperabilitate uh, a utilizării transfrontaliere a semnăturilor electronice. Aceste bariere existente se pot uh, împărți în patru nivele. Uh, avem bariere la nivel legal, la nivel tehnic, la nivel de încredere și probleme practice. La nivel juridic, uh, principalele bariere sunt următoarele. În primul rând, există discrepanțe în implementarea și interpretarea directivei privind semnătura electronică. Spre exemplu, Semnatarul este definit ca persoană. Această definiție este neclară, este vagă și uh, se poate aplica doar. Uh, nu se poate aplica persoanelor juridice. Uh, în toate statele membre, ceea ce uh, este destul de uh, greșit, că se poate aplica acestor persoane juridice doar în Portugalia, Spania și uh, România. Un alt exemplu este că directiva obligă statele membre să asigure uh, Um, o supraveghere clară a acestor uh, certificate. Dar uh, totul a rămas la latitudinea statelor uh, membre și asta a dus în probleme în recunoașterea reciprocă. Sfera de aplicare a directivei este considerată a fi mult prea îngustă, pentru că directiva se concentrează pe semnături electronice calificate și pe emiterea de certificate calificate. Și nu uh, se ocupă și de alte servicii de uh, certificare care au fost anterioare semnăturilor electronice, cum ar fi arhivarea pe termen lung, validarea semnăturii și uh, servicii de politica semnăturii. În plus, există servicii care nu folosesc semnătura electronică și directiva lipsește o reglementare privind serviciile de identificare și autentificare. Există de asemenea și bariere suplimentare pentru, uh, um, utilizarea, pentru semnăturile electronice avansate și pentru aplicațiile de e-government. De asemenea, există bariere la nivel tehnic și de încredere. Spre exemplu, există multe standarde în acest moment, dar acestea sunt prea complexe, nu sunt orientate către afaceri, nu există niște linii directoare utile pentru implementarea acestor standarde existente și nu, acestea nu sunt cuprinzătoare, deci există o lipsă de standarde pentru serviciile de certificare anterioare semnăturilor electronice. Apoi există și o lipsă de încredere în semnăturile electronice care provin din alte state membre. De asemenea, există și probleme practice. Semnăturile electronice sunt folosite mai rar în practică, motivele principale fiind că semnăturile electronice nu sunt acceptate încă de toți contractanții și nu toată lumea are Uh, infrastructura necesară pentru a folosi uh, semnăturile electronice, costurile pentru ea sunt uh, prea mari sau disproporționate prin comparație cu beneficiile și există în continuare o lipsă de um, aplicații atrăgătoare pentru semnătura electronică care ar putea încuraja cetățenii să o folosească. De aceea, avem nevoie de alte măsuri. Acum ne confruntăm cu întrebarea cum am putea să îmbunătățim interoperabilitatea semnăturilor electronice și cum putem facilita utilizarea lor transfrontalieră. Uh, s-au propus două strategii pentru acest scop de către două studii care au fost comandate de comisie. Prima strategie este o abordare pe scară largă care uh, necesită crearea unui cadru juridic, tehnic și de încredere care să fie cuprinzător. Și acesta ar include și o revizuire cuprinzătoare a directivei. A doua variantă ar fi abordarea pe scară mică, care preferă să facă îmbunătățiri pe baza cadrului juridic existent fără să modifice directiva. Principala diferență între cele două abordări este la nivel juridic. Sprijinul pentru uh, abordarea pe scară largă recomandă revizuirea um, de plină a directivei. Din punctul lor de vedere, această directivă ar trebui să, se, să nu se aplice doar uh, semnăturilor electronice calificate și ar trebui să reglementeze toate tipurile de semnături electronice și toate tipurile de servicii de uh, Uh, certificare, inclusiv cele anterioare um, semnăturilor electronice, serviciilor utilizând semnăturile electronice și serviciilor de identificare. Prin contrast, cu abord, uh, prin contrast abordarea pe scară mică refuză revizuirea acestei directive pentru că există riscul de un, al unui proces de revizuire foarte lung care să aducă perturbări pieței. Uh, în schimb, se propune emiterea unui document neobligatoriu din partea Comisiei care să clarifice subiectele specifice. La nivel uh, tehnic, uh, ambele abordări sugerează crearea unui cadru tehnic care să cuprindă standarde recunoscute la nivel european. Ei sunt de acord că aceste standarde nu ar trebui reglementate în directivă pentru a păstra flexibilitatea tehnică a directivei, ci acestea ar trebui să existe, să fie uh, cartografiate și uh, să se facă trimitere la dispozițiile uh, juridice care se aplică în momentul de față articolul 3.5 al directivei. În ceea ce privește abordarea de încredere, se recomandă să existe o supraveghere și o reglementare de acreditare voluntară pentru toate tipurile de servicii de certificare. Uh, și se uh, sugerează și extinderea acestor uh, liste de încredere care să cuprindă toate serviciile de certificare. Apoi, trebuie să existe măsuri promoționale și educaționale adecvate pentru a promova acest cadru juridic. Și pentru a ajunge la final, recomandările noastre sunt că, din punctul nostru de vedere, strategia preferabilă este această abordare pe scară largă, pentru că ni se pare indispensabil să creăm o fundație juridică sănătoasă pentru toate aceste servicii de certificare prin uh, revizuirea directivei. Trebuie de asemenea să ne gândim la inițierea acestor uh, standarde care au fost lansate deja de către Comisie și care pot să acopere practic toți actorii implicați. Deci mandatul M460 ar trebui să fie aplicat de către toată lumea. De asemenea, trebuie să se respecte cerințele juridice ale directivei. În momentul de față, noi recomandăm extinderea articolului 3.5 și introducerea unor noi prezumții legale pentru serviciile electronice și semnăturile electronice care se conformează cu standardele tehnice. Din punctul nostru de vedere, o infrastructură de încredere um, extinsă este de asemenea necesară pentru a îmbunătăți interoperabilitatea semnăturilor electronice. Și toate aceste eforturi ar trebui să fie susținute de măsuri promoționale și educaționale adecvate. Poate știți, Comisia Europeană a anunțat deja o propunere pentru revizuirea directivei uh, Uh, privind semnătura electronică pentru acest an, deci se pare că și Comisia preferă această abordare pe scară largă. Mai mult recomandăm ca în paralel să se ia și următoarele măsuri. Inițiativele existente de armonizare și proiectele pilot sprijinite de comisie, cum ar fi PEPOL și SPOX, ar trebui să fie continuate și aliniate la directiva revizuită. Inițiativele paralele ar trebui să fie de asemenea asumate în domeniul identificării electronice pentru că aceasta este o cerință sine qua non a utilizării semnăturilor um, electronice. De asemenea, este indispensabil să avem și măsuri uh, suplimentare de susținere economică cum ar fi stimulente financiare pentru ca utilizatorii să utilizeze aceste semnături electronice și uh, stimulente și pentru uh, cei care susțin sistemul, pentru a oferi uh, soluții mai economice și pentru a crea aplicații atrăgătoare. Deci acestea au fost uh, sugestiile noastre. Sper că v-am făcut o prezentare cuprinzătoare în ceea ce privește starea de lucruri uh, actuală. Bineînțeles, puteți uh, găsi informații suplimentare și în studiile noastre. Aș dori să vă mulțumesc pentru atenție și acum o să-i dau cuvântul colegii mele care va continua cu prezentarea celei de-a doua părți uh, a studiului uh, referitoare la achizițiile publice. Mulțumesc, Ania. În ceea ce privește achizițiile electro electronice, acestea sunt un domeniu cu o importanță economică foarte mare. Acesta, aceasta fiind uh, situația, este foarte clar că este nevoie uh, ca eficiența și optimizarea acestui proces să aibă loc, astfel încât uh, competitivitatea achizițiilor să poată crește. Aceste măsuri vor duce la reduceri de costuri uh, semnificative. Potențialul este văzut ca foarte mare în ceea ce privește reducerea costurilor uh, odată cu achizițiile electronice. Nu este un concept nou. În 2004, cu planul de acțiune s-a uh, introdus această uh, digitalizare și în directiva aferentă. Înainte de a ajunge la punctele concrete, să vedem ce înseamnă exact achizițiile electronice. Este achizițiile publice electronice. Este Uh, ceva ce apare în uh, toate etapele unui proces de achiziții publice, um, și anume elect um, partea electronică este prezentă în toate aceste etape. Încă de la bun început, dar um, și apoi în acordarea contractelor și așa mai departe. Când ne uităm la standardele minime pentru calificările pentru achizițiile publice electronice, vedem că cel puțin în primele trei etape uh, acest uh, aspect electronic poate să intervină foarte puternic. Notificarea, accesul și uh, depunerea candidaturilor. Aici, la depunerea dosarelor, există cele mai multe probleme pentru că este o etapă foarte intensă și toate cerințele, mai ales um, și cele care au de-a face cu semnătura electronică, apar așadar în această etapă. Care este situația actuală cu privire la utilizarea acestui sistem, ce s-a făcut în statele membre și unde există posibilități de a îmbunătăți situația? Cartea verde din 2010 a efectuat o evaluare foarte extinsă. Studiul Siemens Timelex conține câteva sute de pagini, deci a mers foarte mult în detaliu pentru a vedea care este practica în domeniul achizițiilor publice în statele membre. Însă există documente și studii făcute de către diferite centre de uh, cercetare, astfel încât ele nu sunt uh, comparabile, drept urmare nu sunt uh, cifre de încredere. Nu putem așadar să calculăm uh, cifre reprezentative. Unde există lipsuri, față de ceea ce ne-am închipuit în 2004, unde s-ar mai putea face îmbunătățiri. Este vorba de reticențe cu privire la uh, utilizarea acestui sistem? Nu, pentru că în principiu există numai avantaje în uh, utilizarea achizițiilor publice electronice. Mai ales la nivel transfrontalier, e mult mai ușor, uh, documentarea este mai ușoară, uh, Uh, procesul poate să aibă loc mult mai, într-un mod mai facil decât pe hârtie. Și mai ales în ceea ce privește combaterea corupției există mari uh, există mari avantaje pentru că orice intervenție ulterioară poate fi documentată foarte ușor pentru că se face în mod automat electronic. Deci, Practic, dacă am uh, aplicat 100% acest sistem, la final am avea un, uh, un proces de uh, achiziție, pub achiziții publice fără hârtii. Iar și la sfârșit, de conturile s-ar putea face mai repede, cu costuri mai puține, lucru care ar putea, fi, ar putea duce chiar la oferte mai bune pentru că s-ar economisi uh, costuri. Dezavantaje putem constata numai acolo unde posibilitățile uh, achizițiilor electronice nu sunt utilizate la maxim. Un aspect pe care l-am putut constata la achizițiile publice electronice care au, putut, care au fost efectuate, așadar am putut constata că nu există suficientă uh, formare, de exemplu, anumite uh, instituții lucrează cu anumite instituții care lucrează cu un cadru foarte fix uh, sunt cele care și cu contracte cadru foarte fixe acestea sunt cele care utilizează um, achizițiile publice electronice iar acest lucru duce la o scădere a concurenței. Deci se economisesc costuri, dar scade concurența. Acesta ar putea fi văzut așadar ca un dezavantaj în practică. În plus, procesul de evaluare, costuri, beneficii, de multe ori nu Uh, trebuie să includă numai uh, criterii tehnice, pur și simplu, costurile și cifrele. Există și alte criterii care uh, care pot interveni, iar în aceste sisteme electronice, aceste criterii suplimentare nu pot fi luate în considerare. În plus, s-a putut constata că IMM-urile uh, Um, au dificultăți în a face acest pas în um, domeniul achizițiilor electronice pentru că au nevoie de mai multe eforturi pentru a cunoaște sistemul. Aproape în toate statele membre există un, o bază juridică pentru uh, utilizarea acestui sistem. Nu toate state, statele membre au uh, uh, inclus toate etapele care merg de la prima notificare până la finalizarea contractului. Vedeți că există diferite uh, abordări în bazele juridice. Însă și mai mari sunt diferențele când ne uităm la practică, la, la aplicarea uh, în practică. Portugalia, de exemplu, a, a aplicat, utilizează în foarte mare măsură acest uh, sistem, a făcut uh, un mare, a făcut mare eforturi și mari progrese în acest sens și uh, acest lucru se și vede, rezultatele se văd. O, o mare proporție din achizițiile publice în Portugalia se fac prin acest sistem, ceea ce a dus la costuri de, la reducerea costurilor de 10 până la 20%. Așadar, există exemple de succes în statele membre pe care le putem vedea, însă există variații foarte mari între diferitele state membre. Și la nivel european, există o serie întreagă de inițiative care sprijină acest sistem și care intervin în diferite etape și în diferite elemente ale sistemului. PEPOL are o abordare foarte uh, comprehensivă, foarte cuprinzătoare odată ce se Uh, adună toate aceste uh, elemente uh, separate, se poate ajunge practic la un sistem de achiziții publice electronice complet. Certis este un sistem care facilitează obținerea de dosare din alte state membre și mai există și alte astfel de sisteme. Deci se face foarte mult, se fac foarte mari progrese, însă nu s-a ajuns acolo unde se dorea să se ajungă în 2004. Și aici, iată, obstacolele cu care, uh, care sunt la, la, la baza acestui fapt, respectiv a faptului că nu s-a obținut tot ce doream să obținem. Mai ales la nivel tehnic există multe soluții izolate, dar nu una singură uh, Um, valabilă pentru toată lumea, mai ales în statele federale se poate constata acest lucru. Există soluții de achiziții electronice care sunt utilizate doar la nivel local. Iar uh, acum uh, acestea urmează să fie adunate uh, la un loc într-un sistem astfel încât um, ofertanții să poată um, astfel încât diferitele sisteme să fie compatibile și ofertanții să le poată utiliza. Bineînțeles, bariera lingvistică este uh, și ea un element care contribuie la aceste bariere. Obstacolele intervin în măsură diferită și în diferite etape. În domeniul accesului la documentele de de achiziții, există obstacole, însă de fiecare dată acest lucru depinde de complexitatea cerințelor în sistem. Există soluții simple care necesită o înregistrare și, un, și o parolă, însă există și sisteme mult mai complicate uh, în care ofertanții uh, se întâmpină cu dificultăți, mai ales când este vorba de um, achiziții transfrontaliere, care împiedică mai ales IMM-urile să uh, aibă acces la aceste um, documente. Și în ceea ce privește depunerea ofertelor, depunerea dosarelor, intervine bariera ling lingvistică și în plus intervin uh, și unele diferențe, mai ales identificarea și autentificarea uh, joacă un rol important aici. Trebuie, este vorba așadar de cine este ofertantul și cum pot să uh, fiu sigur că oferta care îmi parvine vine din, exact din partea acestui um, ofertant. Aceasta este autentificarea. Practic, în direct directiva cu privire la achiziții publice nu se face, uh, nu se cere ca aceste criterii să fie, um, să fie respectate printr-o semnătură. Se prevede numai confidențialitatea, dar nu se prevede identificarea și autentificarea. Drept urmare, în momentul depunerii dosarelor și a ofertelor, reglementările sunt foarte diferite în diferitele state membre. Există modele, cum este în Irlanda și în Regatul Unit, unde printr un printr-un uh, nume de utilizator și o parolă, ofertantul se identifică și uh, oferta uh, este autentificată, respectiv se știe că oferta vine din partea respectivului ofertant. Germania și Austria lucrează cu Uh, semnături electronice avansate sau calificate. Și aici revenim la problemele menționate mai devreme și anume acceptarea acestor uh, semnături electronice din alte state membre este dificilă și există probleme de compatibilitate. În ceea ce privește atestarea, din nou intervine bariera lingvistică, dar există și o anumită incertitudine cu privire la modul în care trebuie calificate și evaluate uh, și validate uh, dosarele din alte state membre. Este vorba de, uh, de exemplu, dacă documentele trebuie să fie depuse numai în original, cu semnătură și așa mai departe. Apoi, în ceea ce privește facturarea, din cauza diferențelor de drept civil în diferitele state membre, acceptarea este redusă în diferitele state, în statele membre pentru că um, entitățile se tem de uh, litigi și, drept urmare, nu participă la acest tip de procedură. soluții și uh, instrumente care sunt în strânsă legătură cu achizițiile electronice sunt contractele cadru. Acestea pot fi uh, utilizate în mod clasic, însă, după cum s-a spus, de multe ori uh, achiziția uh, publică electronică este în legătură cu, utiliz- cu un serviciu de achiziții central Asta înseamnă că după 3-4 ani acest acest centru de achiziții este un sistem închis și nu permite uh, intrarea de noi ofertanți. Aici ar trebui să intervină sistemul dinamic de achiziții care ar putea să uh, permită unor noi actori să, uh, să depună oferte Însă aici acceptarea sistemului este mică, este redusă, pentru că utilizarea acestui uh, sistem, mai ales la nivel uh, tehnic, este dificilă. Am fost întrebați, în special, care ar fi uh, recomandările de făcut în um, aspectele cheie și anume depunerea ofertelor, um, autentificare și așa mai departe. Vedem aici că este loc de uh, măsuri de îmbunătățire, este vorba de um, facilitarea comerțului, uh, achizițiilor transfrontalier și așa mai departe. În ceea ce privește semnăturile electronice, la ora actuală nu vedem o utilizare uh, nu vedem că ar fi posibil posibilă o, posi o utilizare extinsă și facilă a semnăturilor electronice. Cred că ar trebui să se utilizeze potențialul de îmbunătățire uh, în acest sistem prin uh, utilizarea unor sisteme, sisteme simplificate, cum ar fi cele bazate pe nume de utilizator și parolă, uh, dar, uh, bineînțeles, uh, acestea ar putea fi uh, completate de un sistem de securitate, cum ar fi platformele care pot fi descărcate, astfel încât să se asigure o mai mare, un mai mare nivel de securitate. Acest sistem ar, um, este de asemenea legat de anumite dificultăți și bariere dar um, sunt cu mult mai puține bariere, mai ales în ceea ce privește uh, bariera lingvistică, așadar s-ar putea bucura de o mai mare acceptanță, acceptare în statele membre. În plus, continuarea măsurilor uh, și proiectelor um, europene ar putea fi foarte utilă, proiecte care însă de multe ori decurg paralel PEPOL este un astfel de exemplu și aici ar trebui ceea ce s-a obținut deja uh, să fie dus mai departe. Ar trebui să se evite crearea de noi standarde față de cele existente deja, pentru că există deja un sistem uh, standardizat cu care se lucrează și ar trebui ca acesta să fie menținut astfel încât să se evite o fragmentare suplimentară. Din punctul nostru de vedere, achizițiile publice electronice obligatorii nu ar trebui să fie o soluție impusă de către Uniunea Europeană. Trebuie să se ia în considerare diferitele niveluri de, uh, ale evoluției sistemului în diferitele state membre Uh, întotdeauna uh, măsurile de impunere a acestui sistem în mod obligatoriu trebuie să fie acompaniate de măsuri uh, de susținere, astfel încât utilizatorii practic să fie susținuți, atât cei care atât ofertanții cât și centrele care, cât și autoritățile publice care fac aceste achiziții publice. De multe ori oamenii din administrație se ocupă de mai multe uh, lucruri, nu numai de aceste achiziții publice. Uh, deci trebuie să fie susținuți și formați astfel încât să știe să utilizeze acest sistem la uh, nivel tehnic. Aceste măsuri de susținere uh, sunt foarte importante din punctul nostru de vedere. Uh, și din acest punct de vedere ar fi util ca la revizuirea directivei să se clarifice anumite aspecte. În primul rând, clarificarea uh, dacă uh, utilizarea acestui sistem um, este poate discriminatorie, ar trebui să se spună că nu există um, probleme din punct de vedere juridic în acest sens, sistem uh, discriminator, mai ales când se uh, verifică um, admisibilitatea unor dosare, se poate uh, merge pe principiul declarațiilor pe proprie răspundere, mai degrabă decât um, autorizărilor și certificărilor publice. Apoi, în um, etapa de, acest lucru în etapa de pregătire ar facilita foarte mult procesul dacă s-ar merge așadar pe sistemul declarațiilor pe proprie răspundere. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție și, bineînțeles, vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Euh, Mulțumesc. Acum voi da cuvântul lui Haide, dacă dorește să spună ceva în legătură cu achizițiile publice. Mi se pare important să ascultăm opinia asta pentru că este raportor. Pe scurt, pentru că, sincer, nu am aflat foarte multe lucruri noi. Ceea ce este în acest studiu mi era cunoscut. Pentru mine, interesul este clar că Uh, achizițiile electronice trebuie să fie introduse în revizuirea directivei cu privire la achizițiile publice ce urmează anul viitor. Un punct ce n-a fost menționat în studiu, faptul că Comisia Europeană ar trebui să preia mai multă răspundere politică pentru asta și să se asigure că diferitele platforme de achiziții din diferitele state membre devin compatibile și interoperabile, ceea ce la ora actuală nu este cazul. Uh, Uh, drept pentru care IMM-urile au dificultăți să acceseze aceste sisteme. Bineînțeles, sunt de acord cu ceea ce s-a spus, accesul, accesul facilitat și așa mai departe. Nu văd de ce la nivel electronic se uh, impun uh, criterii mai stricte decât pentru uh, sistemul pe hârtie. Acest lucru de la bun început limitează utilizarea. Bineînțeles, trebuie însă spus că, și s-a spus asta și la semnăturile electronice și uh, în ceea ce privește marcarea timpului, există standarde care sunt uh, prea puțin armonizate la nivel european și cred că aici uh, Comisia ar putea să preia această sarcină de a Um, standard, de a armoniza standardele și de a propune formate uh, deschise care sunt neutre din punct de vedere tehnic și care sunt ușor de utilizat. Toate aceste lucruri vor fi prevăzute și în raportul meu. Am însă nu, problema că acest raport trebuie să fie foarte redus, poate va trebui să um, fac unele mici artificii pentru a depune partea de și, și a uh, introduce partea de achiziții în amendamente, dar uh, am să vă trimit un document uh, preliminar astfel încât să puteți face comentarii. Mulțumesc, Haide. Aș spune doar că împărtășesc complet viziunea ta. Este o necesitate uh, să avem așa ceva la începutul secolului 21. Barbara. Ähm, da. Bunele exemple pe care le-ați numit, Irlanda, Austria, Estonia, probabil, Portugalia, sigur, Portugalia, trebuie să... Um, aceste exemple trebuie să le urmăm. Sper că și Comisia și-a notat recomandările dumneavoastră în ceea ce privește uh, Uh, aspectele tehnice privind directivele. Însă aș dori să vă întreb un lucru. Avem un conflict uh, politic, cu siguranță nu veți avea o soluție în acest caz, dar vă întreb totuși. Toate dificultățile pe care le-ați numit în ceea ce privește aplicarea intră în conflict cu ideile noastre politice. Uh, și anume, criteriile soft, să spunem așa, criteriile uh, um, care nu sunt strict tehnice, să le sprijinim și să sprijinim IMM-urile. Iar achizițiile publice electronice sunt bariere în acest sens. Întrebarea mea este cum puteți, prin propunerile dumneavoastră de ordin tehnic, să uh, ne ajutați să, să promovăm aceste criterii, aceste dorințe politice pe care le avem, cum putem să le armonizăm cu uh, criteriile uh, tehnice și cu uh, domeniul politic. Din câte știu eu, este posibil. Asta am spus și noi, că de fapt nu există dezavantaje ale sistemului, ci doar o aplicare insuficientă și uh, necorespunzătoare a sistemului acest lucru se poate face prin, odată, um, utilizarea sistemului electronic la început, în fazele, de, um, în fazele tehnice, de depunere și așa mai departe, dar la evaluare se poate recurge la aceste criterii uh, suplimentare, non-tehnice. Bineînțeles, se pot uh, include aceste uh, criterii uh, non-tehnice și în dosar. Atunci nu ar mai fi vorba de o achiziție publică electronică de la început până la sfârșit, însă s-ar face o um, incursiune, să spunem așa, în viața reală, în momentul în care s-ar analiza anumite uh, criterii. Uh, după părerea mea, acest lucru nu este un obstacol în calea utilizării sau un motiv de a nu utiliza achiziția electronică, ci s-ar put- ar putea așadar aceste criterii să intervină numai într-o anumită etapă. În ceea ce privește IMM-urile, este un punct pe care l-am prevăzut în studiu. În Danemarca, de exemplu, unde se practică foarte mult facturare electronică, Soluția găsită a fost că există un centru, um, un fel de ghișeu unic care stă la dispoziția IMM-urilor și sprijină, le sprijină pe acestea în aplicarea și în utilizarea sistemului. Așadar, aici este vorba și de măsurile de acompaniere și de sprijin. Pe de o parte, este nevoie de sprijin în uh, administrațiile publice, dar uh, deci pentru cei care, of, care um, solicită oferte, dar și Uh, trebuie să existe măsuri de sprijin și pentru ofertanți, pentru IMM-uri și așa mai departe. Și totul se simplifică în momentul în care criteriile sunt mai puțin stricte, de exemplu, uh, semnătura electronică. Aceste lucruri ar putea facilita accesul uh, IMM-urilor. Cred că pentru buna funcționare a dezbaterilor trebuie să continuăm cu membrii și după aceea o să vă dăm cuvântul dacă mai avem timp, pentru că sigur că am dorit să ascultăm și comisia care a fost uh, interpelată. Însă, înainte de a-i da cuvântul lui Catherine Schittler, aș vrea să salut uh, grupul de vizitatori invitați de domnul Hans-Peter Mayer. Bine ați venit la noi și sper că uh, va fi o experiență pozitivă expunerea la activitatea Comisiei IMCO. Bine, venit, bine ați venit așadar. Catherine, cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și celor care au făcut prezentările. Ați spus, v-ați referit la problema trainingului și unul dintre lucrurile care m-a uimit este profesionalismul persoanelor din sistemul de achiziții publice care trebuie să aplice regulile și, sigur, au toată această provocare a chestiilor electronice. În prezentare ați spus că e vorba și de încredere. Până în momentul în care oamenii n-au încredere în sistem, ei nu vor intra în acest sistem și nu îl vor folosi și trebuie să le dați oamenilor stimulente pentru a face această schimbare. Este aproape o schimbare culturală și lucrul interesant când vorbiți despre aceste IMM-uri și modul în care Eh, ele sunt afectate. Știți foarte bine că pentru noi asta este o mare prioritate și o mare parte a economiei europene și după aceea vom putea înțelege mai mult despre impactul uh, asupra lor, pe care poate nu îl înțelegeam înainte. Așadar, mi s-a părut foarte util. Un alt lucru interesant pe care l-ați spus uh, se referă la Uh, modurile diferite în care statele membre uh, operează. De exemplu, noi în Scoția avem propria noastră politică de achiziții publice și se poate spune că unele din lucrurile pe care le folosim și le, uh, pe care le folosim noi, unele din principiile pe care le folosim noi ar putea fi preluate și de alte părți ale Regatului Unit. Sigur că e, cele mai bune practici trebuie aplicate transfrontalier și Trebuie să avem practici cât mai bune pentru cetățenii noștri, pentru că, așa cum ați menționat, achizițiile publice reprezintă 19% din uh, PIB-ul european și uh, în pregătire pentru următorul raport se face această uh, carte verde, după cum știți, și e bine ca noi să înțelegem corect problema Interesant uh, modul în care vedeți uh, diseminarea acestor bune practici și, în fine, m-ar interesa să văd cum vedeți viitorul uh, achizițiilor publice. Merci, Catherine. Euh, la parole est à EU2. Mulțumesc, Catherine. Haide, a cerut cuvântul. Sorry, sorry, es ging nicht an. Ich wollte noch mal auf die Frage von Frau Weiler. Aș, am vrut să mă refer la întrebarea doamnei Weiler. Eu nu cred că um, achizițiile publice electronice ar trebui să fie obligatorii. Nu cred că ele pot fi utilizate în toate situațiile, pentru că există și alte uh, metode, cum ar fi uh, procedura de negociere, care uh, au avantajele sale. Achizițiile electronice au avantaje pentru produse standardizate, pentru uh, proceduri simple și aici există mari avantaje Uh, și avem uh, la ora actuală în Uniunea Europeană numai 5% achiziții electronice, cu toate că Comisia ar fi vrut să ajungă la 50%, dar trebuie menționat faptul că aceste achiziții electronice nu trebuie să înlocuiască toate celelalte proceduri. Mulțumesc. Ne mai rămân 5 minute. Vreau să dau cuvântul imediat doamnei uh, Maria Mirto Canelopulo din partea Comisiei Europene DG Sanco. Uh, hello, I don't think I asked for the floor. Bună ziua, nu cred că am cerut cuvântul și reprezint DigiSanco, deci nu suntem noi direcția generală principală pe acest subiect, așa că nu cred că aș vrea să fac un comentariu la acest Le mulțumesc. <laughs> Dacă nu există comentarii din partea comisiei, mi s-ar părea important totuși. A, este cineva care dorește să vorbească în numele comisiei. Mulțumesc. Mulțumesc pentru că ne-ați dat cuvântul. Sunt Gerard Galer, uh, ofițer de politici care se ocupă de directiva privind semnătura electronică. Deci, uh, din această uh, funcție vreau să asigur pe stimatul membru al Parlamentului care ne-a spus că trebuie să luăm notițe, că luăm notițe și mi se pare remarcabil acest raport pentru că sintetizează munca noastră de câțiva ani și invit toți membrii Parlamentului să uh, îl citească și este de o precizie foarte interesantă. Uh, sunt foarte multe elemente care au fost menționate. Recent am lansat un studiu, identificare și autentificarea semnăturii, care va, uh, se va baza și va intra în și mai multe detalii pe baza activităților deja existente și făcute. Mulțumesc, mai are cineva de pus întrebări? Nu mai vrea nimeni să se exprime? Atunci vom închide dezbaterea și vom trece în două minute la dosarul următor. Vă mulțumesc. La următorul punct de pe ordinea de zi. Présentation la Commission alors, la DG Sanko, Monsieur Tamas Molnar. Bon, je demanderai à ce que les personnes qui doivent... Aș ruga persoanele care doresc să părăsească sala să o facă cât mai rapid și în liniște, vă rog, ca să putem trece la următorul punct. Dau cuvântul Comisiei Europene pentru a ne face o prezentare a rețelei de uh, consumatori europeni. După 5 ani este timpul să facem uh, un uh, bilanț și o să dau cuvântul șefului de unitate de la Digi Sanco, domnul Tamas Molnar. Thank you very much, Madam Chair. Welcome to the... Bună ziua, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bun găsit tuturor celor care doresc să petreacă câteva minute cu centrele europene pentru consumatori. După cum ați menționat, rețeaua ECC și a sărbătorit a, cei 5 ani de existență și Comisia a decis să facă un proces de evaluare. În această imagine îi vedeți pe directorii rețelei ECC. Știu că mulți dintre dumneavoastră aveți legături strânse cu aceste centre ale consumatorilor și probabil cunoașteți pe mulți din această fotografie. Pentru că IMCO știe foarte multe lucruri, membrii IMCO știu foarte multe lucruri despre acest uh, sistem. Aș vrea doar să fac un foarte scurt rezumat despre această rețea. Este o rețea paneuropeană, avem uh, birouri în toate statele membre și de asemenea în Norvegia și Islanda și uh, prin intermediul lor putem ajuta orice cetățean din Uniunea Europeană. Scopul rețelei este să informeze și să susțină consumatorii atunci când ei au o activitate transfrontalieră, când cumpără ceva sau când se duc în vizită într-o altă țară, ei pot să ceară ajutorul acestor centre pentru consumatori. Suntem foarte mândri să anunțăm că în 2010 centrele au înregistrat mai mult de 70.000 de contacte cu consumatorii, ceea ce reprezintă uh, foarte mult uh, informație și încă de la lansarea din 2005 rețeaua a înregistrat peste 340.000 de accesări și de contacte. Bugetul pe care îl folosim, bugetul general, atât uh, contribuția statelor membre și al Comisiei Europene și a Comisiei Europene este 8,6 milioane de euro pe an și dacă vă uitați la această imagine veți vedea că numărul de cazuri crește de la an la an. Următoarea imagine vă arată zonele care par să fie cele mai problematice sau cel puțin pentru care primim cele mai multe plângeri. Mor clar, uh, liderul uh, este transportul, apoi locurile de recreere și în al treilea rând restaurantele, hotelurile și alte rețele. Și acestea sunt cele trei zone cheie în care centrele consumatorilor au cel mai mult de lucru, centrele pentru consumatori. Dacă ne uităm la a doua imagine, metoda de vânzare, e clar că comerțul electronic suscită cele mai multe probleme și al doua, a doua problemă reprezintă doar o treime din comerțul electronic. Deci, comerțul electronic și activitățile transfrontaliere, acestea sunt cele mai problematice. Acum, ajungem la evaluarea externă. Comisia a decis să lanseze o evaluare externă pentru turism din două motive. Mai întâi pentru a evalua operațiunea așa cum este astăzi și în al doilea rând pentru a avea o viziune externă din afară a unui a unei instituții independente care după aceea să facă niște recomandări pentru viitor. Aș vrea să subliniez în acest stadiu că acest studiu uh, și informațiile din acest studiu nu, sunt, nu reprezintă opinia oficială a Comisiei, ci o evaluare independentă externă a acestui consorțiu de care am vorbit. Aici am uh, rezumat procesul, n-aș vrea să intru în foarte multe detalii. Știu că sunt uh, uh, tot ce vă desparte de prânzul uh, din dumneavoastră și pentru că am uh, distribuit uh, prezentarea înainte, uh, dacă aveți o întrebare în legătură cu aceste informații, o să mă întorc la ele. La începutul acestui an am primit raportul final care încerca să găsească răspunsul la următoarele întrebări și le grupez și acest, această imagine este probabil cea mai importantă în ce privește aceste întrebări. Așadar, în primul rând, relevanța și impactul rețelei. Îndeplinește ea nevoile consumatorilor? Ar trebui anumite obiective sau activități să fie adăugate acestor operațiuni? contribuie rețeaua la realizarea obiectivelor uh, politicii uh, de consum, consumatorilor, primii consumatorii în Uniunea Europeană și care este impactul la nivel național. Am încercat să evaluăm toate aceste lucruri. Cred că sunt unele cele mai importante exprimate aici. Aici puteți vedea că sunt anumite întrebări care uh, s-au pus în legătură cu eficiența și coerența, cu eficiența de cost, S-au făcut recomandări de îmbunătățire a situației de asemenea. Și acum, dacă am, trece, am putea trece la următorul diapozitiv, principalele concluzii ale acestei evaluări au fost, în primul rând, că această rețea ECC are o rată cost-beneficiu pozitiv, în sensul că pentru fiecare euro investit în operațiunile noastre se rezolvă plângeri în valoare de 1,77 de euro. Asta înseamnă, practic, că se rezolvă probleme cu o valoare mai mare decât investiția pe care o facem în această activitate. Un alt raport de care suntem mândri se referă la dimensiunile uh, problemelor uh, transfrontaliere pe care le au consumatorii în fiecare an. Uh, estimarea noastră este că sunt între 500 de milioane și un miliard de euro pe an și rețeaua ECC acoperă 14 milioane. Asta înseamnă 2-3% din problemă. Dar pot spune că e de 30 de ori mai mult decât capacitatea pe care o poate oferi uh, rețeaua ECC astăzi. Deci avem uh, loc să îmbunătățim situația foarte mult. Volumul a crescut cu 25% în 5 ani, dacă, mă, dacă adaug și anul 2010, care din păcate nu a fost uh, inclus, pentru că raportul a fost făcut în timpul anului 2010 și nu include datele din 2010, dar dacă s-ar adăuga 2010, uh, îmbunătățirea ar fi undeva până la 40%. Noi credem că rețeaua oferă valoare nu doar pentru consumatori, ci și pentru operatorii de afaceri pentru că oferă uh, condiții egale tuturor, stabilește standarde și se asigură că uh, și consumatorii se pot bucura de aceleași drepturi ca și companiile. Uh, s-a făcut un studiu și utilizatorii rețelei ECC au fost întrebați în legătură cu utilitatea rețelei și 87% au spus că serviciile pe care le-au primit au fost utile. În ce privește slăbiciunile, din nefericire, cunoștințele în legătură cu rețeaua ICC sunt foarte relativ scăzute. Procentaje reduse, doar 15% dintre cetățeni și 20% dintre uh, cei care fac cumpărături transfrontaliere au auzit despre asta. De asemenea, CC-urile au uh, semnalat că există o anumită incertitudine legată de fonduri. Sunt bazați pe un fond anual de finanțare care nu le permite să uh, își facă planuri pe termen lung. Și nu în ultimul rând, există uh, problema că accesul la despăgubiri este limitată pentru că ECC, rețeaua ECC nu poate impune nicio decizie nu poate impune companiilor să uh, participe la un proces de negociere și adesea eforturile lor uh, uh, dau greș. Dacă vă uitați la următoarea imagine, aici puteți vedea că aproximativ 39% din cazuri nu sunt rezolvate pentru că nu s-a găsit nicio soluție. Aceasta este a doua mare problemă în, în partea stângă. În partea dreaptă se analizează motivele acestor cazuri, de ce nu s-a găsit o soluție. 70% din cazuri indică faptul că uh, firmele nu au cooperat, nu au dorit să rezolve această problemă. Pe următorul uh, diapozitiv vedeți uh, rezultatele uh, studiului consumatorilor și veți vedea că majoritatea consumatorilor care au folosit rețeaua ECC au fost foarte satisfăcuți. Unii dintre ei au fost satisfăcuți și 11% n-au fost nici satisfăcuți, nici nesatisfăcuți. Suntem totuși mândri de aceste date și vom continua să le colectăm și în viitor. Haideți să ajungem acum la recomandări. Există grupuri de recomandări. O să trec rapid printre ele și sigur, dacă mai găsiți informații în uh, slide care vă interesează, vă voi răspunde la întrebări. Mai întâi, studiul vorbește despre promovare și vizibilitate. Recomandarea este să se organizeze campanii educaționale educațio țintite, dacă se poate, în coordonare cu alți uh, stakeholderi europeni. Aici putem, uh, ne putem gândi la cooperarea cu ministere, guverne sau oricine altcineva este interesat. Și pentru a aborda problema incertitudinii financiare, recomandarea este să se folosească un acord de parteneriat cadru cu statele membre și Comisia, care ar putea să se stabilească beneficiarii pentru o perioadă mai lungă de un an. De asemenea, uh, promo, propun uh, utilizarea unor benchmark-uri, unor, unor repere de performanță, uh, lucru considerat oarecum dificil pentru că nu e absolut compatibil cu reglementarea financiară. Pe următorul diapozitiv putem vedea că sunt anumite recomandări privind activitatea internă a rețelei, se cer anumite standarde și stabilirea unor priorități, uh, trebuie să ne asigurăm că există abordări uh, unitare ale diferitelor cazuri și, foarte important, recomandarea subliniază faptul că rolul ECC trebuie să fie clarificat în legătură cu Uh, diversele scheme de rezolvare alternativă a disputelor și alte rețele. Și în această comisie și multe alte comisii auziți adesea vorbindu-se despre Solvit, despre Finet, oamenii trebuie să știe cine face ce, cine are, ce atribuții are fiecare. Și asta trebuie să fie foarte clar în, acest zon, în această zonă. În ce privește politicile, și cred că asta e relevant pentru comisie, se spune că e nevoie de o cooperare mai bună cu toate rețelele, cu uh, instituțiile de rezolvare alternativă a disputelor și toate instituțiile pe care le-am menționat mai devreme și de asemenea se subliniază importanța prezentării realizărilor rețelei, ce s-a făcut și cum s-a făcut. Pe următorul uh, diapozitiv vedeți câteva recomandări directe în ce privește vizibilitatea rețelei am menționat Solvit, am menționat uh, Fignet, pot menționa Rapex, uh, care este uh, un, o altă structură similară. Dar ECC nu e un nume, un brand. E poate în engleză, dacă îl traduceți în limbile uh, dumneavoastră, va rezulta un lucru foarte diferit și va rezulta un mozaic. Recomandarea este să se folosească un singur nume în toate limbile. De asemenea, se recomandă crearea unor uh, website-uri naționale structurate similar, care să le permită consumatorilor să treacă de la o țară alta și să găsească exact aceeași informație în același loc. Deci trebuie înțeles faptul că este o rețea și nu doar un lanț de centre individuale. De asemenea, se propune un planning promoțional, deci practic un plan anual de relații publice care ar putea să fie parte a procesului de aplicare și o alt, de asemenea se sublinează importanța cooperării cu operatorii din mediul de afaceri. Uh, există mm, locuri cum ar fi aeropoarte, uh, stații de autobuz și tot felul de alte uh, instituții unde reprezentanții se întâlnesc pentru lobby și se sublinează coopera, importanța cooperării cu toate aceste uh, tipuri de operațiuni. Pe următorul uh, diapozitiv sunt menționate două aspecte. În primul rând, evaluatorii au menționat uh, mecanismele de rezolvare alternativă a disputelor, a căror dezvoltare ar trebui să fie opțională și poate știți că directoratul general Digisanco lucrează pe o inițiativă juridică în această direcție și Probabil când se va face o propunere, se vor lua în considerare aceste recomandări și o valoare foarte importantă a acestui uh, diapozitiv vorbește despre beneficiile societale ale centrelor RCC. Există un beneficiu financiar și până la urmă întrebarea care se pune este cât costă încrederea oamenilor, cât costă ca oamenii să aibă încredere să cumpere la nivel transfrontalier. Care e valoarea acestui proces și cum uh, restabilești încrederea pierdută? ne au ridicat această problemă și au spus că acest aspect trebuie luat în considerare. Deci de câte ori ne gândim la câștigurile monetare, la beneficiile acestui sistem, acest aspect ar trebui luat în mod serios în considerare. Mă bucur să vă informez că există deja niște activități care au loc. Există o campanie de vizibilitate care a început luna aceasta și sperăm ca ea să uh, continue pe toată perioada de vară, poate mai uh, mult. În 12 țări am lansat un proiect uh, pilot, am uh, pregătit uh, site-uri pentru a oferi informație cât mai bine țintită consumatorilor. Există deja un grup de reflexie între rețelele ECC și CPC, așadar între cei care aplică legea și reprezentanții consumatorilor, dacă vreți, și încercăm să producem recomandări care să poată fi folosite în diverse uh, state membre. Aici menționăm foarte pe scurt, uh, protocolul uh, de caz e un document intern al rețelei ECC. Ne asigurăm că procedurile sunt armonizate și abordarea este aceeași peste tot în Uniunea Europeană și trebuie să menționez că există un proiect pilot care nu era mm, dorit ca proiect pilot, dar care devine un proiect pilot la ultimul summit al consumatorilor în 2010 am uh, dedicat un uh, workshop problemelor legate de închirierea de mașini. Adesea primim uh, plângeri de la dumneavoastră și colegii noastre pe aceste chestiuni. În numele Comisiei ne ocupăm de ele și aparent industria uh, aceasta a, maș- a mașinilor închiriate are o reputație destul de proastă. Deci ei au salutat inițiativa ECC-urilor de a veni cu o abordare mai prietenoasă față de consumatorii și acum discutăm cum putem stabili o modalitate alternativă de rezolvare a disputelor și cum am putea să fim cât mai corecți atât față de consumatori cât și față de operatori. Pe ultimul meu diapozitiv veți vedea un calendar menționat, deci ce se întâmplă acum Uh, facem consultări cu diferitele părți implicate în legătură cu studiu. Am mers la directorii general ai instituțiilor uh, de politici uh, privind protecția consumatorilor din statele membre. Astăzi ne aflăm aici în fața noastră și sigur suntem dorni să aflăm opiniile noastre în legătură cu aceste concluzii. Am vrea să reevaluăm obiectivele rețelei până la sfârșitul acestei veri și în toamnă am vrea să finalizăm acest proces, iar în al patrulea trimestru, dacă totul merge bine, să ajungem la o concluzie și la un acord cu statele membre cofinanțatoare. Așadar, vom putea să începem uh, următorii cinci ani cu noi obiective, probabil, și cu un proces uh, complet revizuit. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, Mulțumim pentru această prezentare foarte cuprinzătoare care arată complexitatea sarcinii dumneavoastră. Deocamdată nimeni n-a solicitat să intervină, dar cred că de vrea să spună câte ceva, dar eu am o întrebare și profit pentru că am cuvântul, pentru că ați vorbit foarte mult despre satisfacția consumatorilor și asta nu mă surprinde, dar nu vorbim de motivația întreprinderilor, a firmelor și cred că asta este o mare problemă, că trebuie să existe o cooperare la nivel uh, local cu autoritățile naționale și locale și mă întreb cum învizajați uh, acest uh, lucru și apoi mai este o problemă care mi se pare fundamentală pentru dumneavoastră și anume finanțele, pentru că ați spus că aveți Uh, de 30 de ori mai multe necesități decât uh, fonduri și tocmai uh, această politică este în plină evoluție. Care este raportul pe care îl aveți cu autoritățile naționale în acest domeniu? Îi dau cuvântul Aidei și apoi lui Margaret și apoi o să vă dau și noastră cuvântul. Aida. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și pentru studiul acesta. Mi s-a părut un studiu foarte interesant, însă am exact aceleași întrebări pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Oare consumatorii nu sunt uh, supra-solicitați cu toate aceste rețele, Solvici și toate celelalte, apoi um, rețelele și organizațiile de protecție a consumatorilor, se ajunge la o situație în care o serie întreagă de organizații se ocupă de uh, consumatori, dar nu mai știm cărora să ne adresăm. Ați menționat un, acest aspect și faptul că încercați să găsiți uh, soluții. Sper că veți reuși acest lucru, pentru că sunt convinsă că trebuie făcut acest lucru în ceea ce privește mijloacele financiare. Dacă canalizăm fondurile mai bine, um, cred că putem să soluționăm problema, pentru că există o serie întreagă de organizații care de multe ori sunt practic în concurență um, unele uh, cu celelalte. Apoi, Aș dori să vă întreb cum doriți să introduceți de la bun început, să includeți de la bun început soluționarea alternativă a uh, litigiilor și a disputelor. Acum o vreme am fost la Washington, am discutat cu organizații de protecție a consumatorilor și um, s-a arătat că dacă există un cadru juridic, uh, cum există cel în Statele Unite, uh, firmele vor deveni mult mai uh, dispuse să apeleze la um, um, sisteme alternative de soluționare a, a litigilor pentru că se vor teme de uh, litigi în justiție. Noi avem o dezbatere ideologică în această, cosma, în această comisie. Uh, mie mi se pare că ar trebui să fim mai practici. Bineînțeles că uh, compensațiile obținute în instanță uh, Uh, trebuie să fie ultimul, uh, ultimul, ultimul element la care se apelează, însă dacă există posibilitatea de a face acest lucru, cu siguranță firmele vor fi motivate să uh, apeleze la rețele de soluționare alternativă a litigilor. Și pe mine m-a uimit cât de mult erau sus, susținute și finanțate astfel de tip de rețele în Statele Unite. Mulțumesc, Haider, doamna Hanslick. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna președinte. Mulțumesc și um, invitatului nostru care a făcut această prezentare extrem de interesantă. Eu am câteva sugestii de făcut. Cred că multe probleme au apărut din cauza lipsei de conștientizare printre consumatori. În țara mea, de câte ori întreb dacă oamenii știu câte ceva despre această rețea, nu dau decât de oameni foarte surprinși, care habar n-au. Și tocmai de aceea cred că avem nevoie de o campanie de conștientizare. Așa cum ați spus, campania a demarat în Polonia, dar chiar și eu încerc să aflu detalii legate de această campanie și n-am găsit absolut nimic. Asta înseamnă că există o problemă de comunicare undeva, deci consumatorii nu primesc suficiente informații. Poate organizațiile de consumatori existente nu fac nici ele suficient pentru a informa consumatorii. Pentru că rețeaua este un instrument minunat și consumatorii ar trebui să fie încurajați să o folosească, dar tocmai de aceea acest lucru ar trebui să devină un subiect fierbinte pentru organizarea de campanii de conștientizare. Cred că este o idee bună să ne gândim la un nume unic ca să fie folosit în toate țările, cum este Solvit sau cum este Rapex. Așa cum ați spus și noastră, în țara mea este un alt nume, Regatul Unit e un alt nume și ar trebui să evităm aceste discrepanțe. Bernadette a spus pe bună dreptate că firmele nu sunt întotdeauna dispuse să răspundă la scrisori referitoare la posibile daune. Cred că asta este legat și de faptul că nu există, de, nu știu de existența acestui mecanism de rezolvare alternativă a disputelor și Uh, de aceea se angajează în procese lungi în instanță. Deci cred că și IMM-urile și firmele ar trebui să fie informate că există acest mecanism care le stă la dispoziție, că nu trebuie să-și uh, uh, păteze reputația în instanțe, ci că pot să folosească aceste sisteme alternative. Tocmai de aceea aș dori să sugerez că aceste campanii de conștientizare să fie organizate mai des, la o scară mai mare pentru că știu că asta este o problemă din punct de vedere financiar, dar dacă vrem să avem rezultate bune și uh, consumatori satisfăcuți, ar trebui să ne gândim la asta. Mulțumesc! Uh, ceea ce ați spus este foarte important și sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar poate acesta este și miza președinției poloneze și vom profita de asta, nu? Da, cred că aveți perfectă dreptate. O să transmit acest lucru și președinției poloneze. Sunt uh, convinsă că se vor gândi și ei la asta. Mulțumesc, Bernadette. Am spus asta pentru că foarte adesea în Franța am spus că aștept mult de la președinția poloneză și de la poporul polonez pentru a schimba un pic viziunea pe care o aveam în Franța. Deci uh, ar putea să fie o activitate în comun și cred că invitatul nostru ar fi perfect de acord. Îi dau... Mai există cineva care dorește să intervină acum? Se pare că nu, atunci o să-i dăm din nou uh, cuvântul invitatului nostru. Mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările și pentru observațiile făcute legate de diversele subiecte pe care le-am ridicat în cadrul prezentării mele. Uh, Ah, o să încerc să răspund și dacă am sărit peste ceva, vă rog să-mi reamintiți. În primul rând, în ceea ce privește statutul centralor ah, centrelor ah, europene pentru consumatori, acestea nu sunt organizații pentru consumatori. Două treimi dintre ele sunt găzduite de autorități și de ministere. Doar o treime sunt legate de centrele pentru consumatori. Cel din Polonia, spre exemplu, este la organismul de aplicare a legii. În Germania situația este diferită. Există o organizație independentă care găzduiește centrul francez și centrul german în aceeași clădire, sub aceeași structură. Deci avem moduri foarte diferite de a structura lucrurile. Totuși nu există concurență în acest domeniu nu știu nicio organizație de consumator care să trateze și problemele transfrontaliere. Deci noi nu concurăm practic cu uh, organizațiile naționale. Și tocmai din acest motiv nu există niciun fel de dispută legată de finanțare lăsăm la latitudinea statelor membre să selecteze care este cea mai bună organizație și am încredere în statele membre că vor veni cu o finanțare adecvată. Atunci când vorbim despre încredere și de ce firmele nu recurg la aceste mecanisme alternative pentru a-și rezolva disputele, eu aș spune că probabil este o problemă de cultură. Știm că în țările scandinave, spre exemplu, 80% dintre dispute se rezolvă la nivelul acestor uh, mecanisme alternative, nu ajung în instanță, pentru că atât firmele cât și uh, persoanele particulare vor să ajungă la un acord. Dacă ne uităm la percepția existentă în alte țări, în special în partea de sud, oamenilor nu le pasă, nu au încredere într-o decizie care nu este obligatorie și tocmai din acest motiv, nici persoanele particulare, nici firmele nu vor să recurgă la aceste mecanisme alternative. Deci cred că în acest domeniu este nevoie de o schimbare mentală. Întrebarea este dacă aceste decizii uh, luate de mecanismele alternative ar trebui să fie obligate actorii, aceasta e o problemă care ar trebui să intre în sistemele juridice naționale. Din ce am înțeles, ar, nu ar trebui să fie așa, pentru că pentru asta avem instanțe și avem proceduri naționale pentru rezolvarea disputelor. Deci, mecanismele alternative ar trebui să rămână voluntare. În ceea ce privește um, uh, această rezolvare colectivă care s-a spus că funcționează bine în Statele Unite, părerile sunt împărțite. Uh, deci funcționează bine, dar există o presiune în uh, context care duce la uh, mai multe conflicte rezolvate în cadrul mecanismelor alternative. Deci Comisia este la curent cu asta și am început să lucrăm la asta, nu unitatea mea, ci o altă unitate. Am început să lucrăm la asta și avem uh, sisteme uh, alternative în mai bine de jumătate din statele membre. Întrebarea este cum am putea oferi ceva sistematic, nu doar pentru consumatori sau pentru cazurile um, care implică consumatorii, ci și pentru cazurile de concurență. Deci, la nivel intern, Comisia încearcă să găsească o abordare, un set de reguli care să fie aplicabile în ambele domenii și de îndată ce finalizăm această activitate vom putea înregistra progrese. În ceea ce privește finanțarea. Finanțarea este într-adevăr o problemă și sperăm că vom putea să păstrăm cel puțin același nivel de finanțare pentru următoarea perspectivă financiară. Din păcate, sincronizarea nu e foarte bună și climatul economic nu e promițător, dar sper că taloanele pe care vi le-am prezentat astăzi sunt suficient de convingătoare pentru a vă convinge și pe dumneavoastră și pe cei care au deciziile în Consiliu să păstreze acest nivel de finanțare. Mm, se pot face mai multe, din păcate, și cu mai mulți bani în această etapă. Atunci când am vorbit cu centrele uh, pentru consumatori, au spus că ele sunt uh, mult prea aglomerate și tocmai de aceea sunt foarte precauți și în ceea ce privește campaniile, pentru că dacă uh, îmi uh, fac reclamă la serviciile mele, o să primesc mai multe plângeri, dar nu voi putea face față. Uh, pentru că am nevoie de mai mult personal. Deci nu este vorba doar de uh, promovare, pentru că și asta este mai scumpă, dar este vorba și de resurse. La ce putem face față? Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul, pentru un nume unic al acestei rețele. Sperăm să putem uh, avea o campanie de succes care este una de, cu un buget foarte uh, redus, 200.000 de euro pentru 12 țări. Uh, vorbim mai mult despre căutările pe Google, deci sumele sunt foarte mici. Cum am spus, căutări pe Google, dacă introduci diversi termeni de căutare, Uh, sperăm ca aceste centre să apară pe prima pagină de căutări și vom avea și câteva bannere de promovare. Și astfel concentrându-ne pe campanii mai transparente, vom putea testa dacă aceste campanii sunt sau nu sunt bune și dacă sunt bune, vom veni în fața dumneavoastră să vă prezentăm rezultatele și să mai cerem și altele. Sper că am putut răspunde la toate întrebările. Dacă nu, vă rog să-mi reamintiți ce mi-a scăpat. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, mai avem uh, foarte puțin timp, dar vă mulțumesc pentru ceea ce ați spus uh, legat de finanțare. Într-adevăr, 200.000 de euro pentru 12 țări uh, pare să fie într-adevăr o provocare, deci uh, vă urăm să vă descurcați cu fonduri atât de puține, dar asta e într-adevăr posibil. Știți că am uh, votat uh, bugetul săptămâna trecută la Strasburg, deci puteți conta pe Parlament. Uh, și uh, cred că vom fi de partea dumneavoastră și sunteți întotdeauna binevenit în cadrul uh, comisiei noastre și pentru că am lăsat mingea în curtea uh, președinției poloneze, ar fi foarte bine să avem și niște membri ai Consiliului alături de noi. Uh, dorește vreun uh, deputat prezent, că nu sunt foarte mulți, uh, dorește cineva să mai pună și alte întrebări? Se pare că nu. Bun, atunci vom închide dezbaterea mulțumindu-vă și dorindu-vă mult succes și mult curaj și ne revedem în curând pentru că este într-adevăr o politică foarte importantă și cred că nu doar că trebuie să punem la dispoziție resursele materiale, ci trebuie să punem la dispoziție și resursele umane și să încurajăm o mai bună coordonare între toate instituțiile europene. Vă mulțumesc! Bun, se pare că nu mai sunt foarte mulți deputați prezenți, dar aș dori să spun că în această după-amiază, la ora 15, va avea loc reuniunea raportorilor și raportorilor din umbră pentru raportul șoa în ceea ce privește uh, protecția consumatorilor cu ușile închise și la 3 și jumătate ne reluăm dezbaterea publică în ceea ce privește schimbul de păreri pe raportul domnului Croizman și apoi audierea la ora 16. Pe curând!